principală. Are cuvântul domnul comisar Anzip. Domnule comisar, v-aș ruga să așteptați puțin. Mulțumesc foarte mult. Începem cu uh, discursul domnului comisar Ansip. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Astăzi, Comisia Europeană a făcut un pas foarte important înspre crearea unei piețe uh, digitale unice pentru Europa cu două pachete legislative. În primul rând, Uh, comerțul transfrontalier în Europa, eliminarea barierelor, uh, creșterea încrederii consumatorilor și uh, înlăturarea discriminării. Al doilea pachet răspunde noilor realități digitale. De exemplu, avem o abordare mai proactivă în ceea ce privește regulile de, transmitere și platformele online. Ambele pachete reflectă angajamentele pe care Comisia le-a făcut în comunicarea și strategia cu privire la piața unică digitală pe care am uh, prezentat-o la Strasbourg în fața Parlamentului European în urmă cu un an. Uh, ambele au pus bazele unei uh, piețe digitale funcționale în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și aș dori în primul rând să mă refer la pachetul Um, electronic, deci um, comerțul electronic transfrontalier. Ne-am dorit ca acest comerț să devină cu adevărat pan-european, cu condiții egale, echitabile pentru consumatori și pentru companiile din Europa uh, în întreaga Uniune Europeană uh, tot mai multe bunuri și servicii fac obiectul uh, comerțului transfrontalier, însă vânzările online Uh, cresc uh, foarte lent și această realitate trebuie să se schimbe, pentru că consumatorii și companiile merită ceva mai bun. Ele nu ar trebui, uh, ei nu ar trebui să fie limitați doar la piața internă. Ar trebui să folosească toate oportunitățile oferite de către Europa în această eră digitală. Pachetul nostru se referă la trei domenii principale. În primul rând, va preveni discriminarea nejustificată online și offline. Într-o piață digitală adevărată, nu ar trebui să se facă discriminare pe baza naționalității, a reședinței sau a sediului. Asta nu înseamnă că companiile pot să vândă sau uh, să uh, vândă bunuri pe orice piață, dar dacă un consumator vine în uh, magazinul lor virtual, consumatorul respectiv ar trebui să fie tratat ca și când ar fi un consumator din țara respectivă și nu diferit. Ceea ce nu înseamnă însă că comercianții trebuie să livreze uh, mărfurile respective clienților în țara lor. În al doilea rând, se va crește transparența uh, la, cu prețuri mai abordabile la livrarea uh, pachetelor, iar serviciile de curierat vor deveni astfel mai eficiente. Consumatorii vor putea face afaceri pe internet, beneficiind și de o mai mare varietate. De asemenea, vânzătorii uh, vor putea ajunge la mai mulți uh, consumatori. Și aș dori să spun foarte clar, noi nu avem intenția să impunem un preț unic în Europa. În al treilea rând, pachetul nostru va spori încrederea consumatorilor și a IMM-urilor, dar prin clarificarea uh, practicilor comerciale ilegale și prin consolidarea drepturilor consumatorilor în uh, comerțul transfrontalier. De asemenea, se va uh, spori și cooperarea între autoritățile naționale de protecție a consumatorului. Scopul acestui pachet de măsuri este înrăturarea barierelor principale în calea comerțului electronic. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, platformele online reprezintă o realitate nouă la care Europa, cu care Europa trebuie să se obișnuiască și pe care să o uh, adopte. Uh, într-o perioadă foarte scurtă de timp, uh, platformele online ne-au schimbat viața de zi cu zi, cum uh, facem comerț, cum ne distrăm, de exemplu. Aceste platforme aduc foarte multe foloase consumatorilor, societății în general, consumatorilor, dar și MM-urilor și companiilor în general. Principiul călăuzitor și obiectivul cel mai, cel mai important este să creăm condiții prielnice pentru platforme care să poată să progreseze și să evolueze în piața unică digitală. Dar această evoluție trebuie să se facă în mod cât mai transparent, ceea ce înseamnă că e nevoie de condiții egale pentru o concurență echitabilă. Toți factorii implicați în, uh, pe piață, deci uh, uh, furnizorii sau prestatorii de servicii online și off, offline nu ar trebui să facă obiectul niciunui tip de discriminare. Studiile noastre arată că platformele care sunt inovatoare au un impact pozitiv asupra economiei europene și cresc și uh, competitivitatea se arată și faptul că Uniunea Europeană e pionieră în domeniu precum economia aplicațiilor, finanțe și uh, economia participativă. Uh, toate platformele, inclusiv platformele europene, au nevoie de un uh, cadru juridic care să le conferă, confere certitudine. Și de aceea, în comunicarea noastră, noi uh, suntem foarte clari. Nu va exista nicio uh, Uh, reglementare nouă la nivel orizontal pentru aceste platforme. Nu vom uh, schimba cadrul actual uh, cu privire la comerțul electronic și nu vom schimba nici prevederile sale. Bineînțeles că platformele la fel ca și toți furnizorii de internet, trebuie să respecte legislația europeană și drepturile fundamentale. De asemenea, trebuie să respecte conținutul și trebuie să dea dovadă de cât mai multă transparență în activitățile lor. Acestea sunt principii de bază foarte importante pentru noi și de aceea uh, avem am optat pentru o abordare preventivă, ceea ce înseamnă că dacă constatăm că există o problemă uh, cu o platformă în domeniul drepturilor de autor, noi uh, vom rezolva această problemă în conformitate cu legislația copyright. Dacă constatăm că există o problemă cu uh, telecomunicațiile, vom încerca să o soluționăm în conformitate cu regulile din pachetul Telecom. Primele măsuri au fost deja adoptate astăzi cu propunerea noastră cu privire la directiva referitoare la serviciile mass media și audio audiovizuale. Uh, toate platformele fac parte din sfera de aplicare a acestei legislații. Principiile se, se aplică și uh, uh, transmisătorilor de radio și televiziune televiziunea prin satelit a schimbat foarte mult uh, comportamentul consumatorilor. Regulile de astăzi trebuie să se schimbe pentru a face față acestei noi realități și trebuie să ne asigurăm că toată lumea respectă aceleași reguli. Având în vedere că uh, principiul uh, țării de origine a funcționat foarte bine, nu trebuie să-l schimbăm. Furnizorii de servicii mass media vor trebui să respecte regulile țării în care, uh, din care emit. Propunerea noastră va aduce și mai multă flexibilitate la regulile cu privire la publicitate și va spori eforturile uh, noastre de a pune în evidență operele culturale europene. De asemenea, îi vom proteja pe minori care vor viziona pe, inter- pe minorii care vizionează conținut online pe internet. Aștept cu nerăbdare să cooperez împreună cu Parlamentul European, astfel încât aceste două pachete importante de propuneri să uh, devină realitate. Ele sunt foarte importante pentru a construi piața unică digitală de care Europa are nevoie. O piață de pe care toți europenii au de câștigat. Grazie, comisariu. Ora passiamo agli... Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice. Din partea PP are cuvântul domnul Andreea Schwab. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând, domnule vicepreședinte ANSIP, în numele PPE vreau să vă felicit pentru acest pachet. Credem că Comisia Europeană, cel puțin din perspectiva PPE, a reușit să facă uh, cu mult curaj exact pașii care trebuiau făcuți și a fost precaută în acele domenii unde mai este uh, nevoie de reflexie ca să ne asigurăm că facem pașii corecți. Cel mai important lucru este propunerea legată de geoblocare, care va permite uh, care va permite să dispară o nișă care a apărut în ultimii ani pe piața internă uh, și care este în detrimentul consumatorilor. Exemplul Disneyland Paris a fost unul de mare anvergură, dar mai există multe alte situații similare și e clar că e nevoie de unitate pe piața internă și accentele sunt foarte bine puse în propunerea dumneavoastră. Sigur că unele chestiuni vor mai trebui privite critic în viitor. Unii spun că ar fi posibil mai mult în acest domeniu, dar noi vrem să ne asigurăm că toți europenii au până la urmă de câștigat de pe urma acestui pachet. Domnule comisar, v-ați referit și la platforme și ați spus că doreați să nu aveți o reglementare prea strictă. Sigur că vă bazați pe uh, rezultatele anchetei sectoriale și este probabil etapa corectă, dar noi nu credem că ar trebui să nu se facă nimic. Uh, S-au uh, început primii pași legislativi privind platformele. Ați spus și dumneavoastră că acolo unde este necesar se vor face noi pași adaptați la acest sector, iar noi, grupul PPE, am uh, dori foarte mult să existe o concurență echitabilă în uh, Europa între platformele online de aici, dar și cele care lucrează din afara Europei. Până la urmă, cel mai important este să ne asigurăm că piața unică europeană cu cei 500 de milioane de consumatori uh, este avantajată și uh, pentru asta mai sunt necesare și alte măsuri. Mulțumesc! În numele grupului socialiștilor și democraților are acum cuvântul doamna Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Anzi, vă mulțumesc pentru faptul că ne prezentați acest uh, pachet cu măsuri pe care și le propune Comisia Europeană. A durat foarte mult, dar iată, a sosit în sfârșit și se cuvin felicitările noastre. Parlamentul nostru din 2011 lucrează într-o demarare acestui pachet. Cred că într-o lume normal ar fi de negândit ca un cumpărător să fie resmis dintr-un magazin pentru că trăiește în altă țară. Este tocmai ce se întâmplă în momentul de față în uh, cumpărăturile pe internet și este ceea ce trebuie să evităm cu geoblocking pentru că este pur și simplu discriminare a oamenilor uh, în funcție de țara din care provin sau dacă dispun de un card de credit care a fost emis în țara care trebuie. Este inacceptabil într-o uh, Uniune Europeană în care vrem să punem în centrul preocupării lor noastre oameni. Ați mai spus că în niciun caz nu doriți o abordare orizontală vis-a-vis -vis de platforme și aici uh, vă felicit pentru că deja în raportul nostru din ianuarie am spus că ar fi calea greșită pentru că aceste platforme sunt atât de diferite încât nu se poate găsi o soluție unitară pentru toate, ci trebuie avute în vedere problemele specifice uh, și la nivel sectorial, dacă este nevoie. Cred că este abordarea corectă pentru că astfel putem avansa. Și mai trebuie abordat și ceea ce uh, sper că va fi cazul și cu acest uh, pachet în favoarea consumatorilor, este să dispune de mai multă transparență și la cumpărăturile pe internet, astfel încât să nu uh, se creeze prejudicii prin uh, informații intransparente sau taxe și comisioane ascunse sau ca Uh, în cadrul unui proces de comandare să se trezească cu un răspuns cum că nu putem uh, livra în țara dumneavoastră pentru că costurile de transport uh, sunt mult prea ridicate. Și asta este următoarea temă foarte importantă și anume de a organiza serviciile de livrare poștală în așa fel încât și piața unică să poată fi finalizată. Mulțumesc acum în numele are cuvântul domnul Hans Olaf Henkel. Domnule comisar, toată viața am uh, fost activ în acest domeniu și uh, acum uh, am observat că, din păcate, Europa dă înapoi în acest domeniu, pas cu pas. Am avut uh, producători europeni uh, de calculatoare, Siemens în Germania, Olivetti în Italia, am avut și în Franța un producător și ICL în Marea Britanie, acum din păcate sunt toți în uh, Asia. Unul dintre motive ar fi faptul că nu avem încă o piață unică digitală. Acesta este unul din proiectele comisiei uh, acesteia, iar grupul meu este de părere că din multe puncte de vedere suferim prea multe din cauza Europei. Și în acest domeniu se propune mai multă Europa și în acest domeniu cred că este nevoie realmente de mai multă Europa în ciuda părerii noastre obișnuite. În numele ALDE, are acum cuvântul doamna Cearanzova. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, domnule vicepreședinte, pentru prezența la plenara noastră, dar uh, aș dori să vă mulțumesc, mulțumesc în primul rând pentru uh, propunerile legislative și pentru comunicarea pe care ni le-ați uh, anunțat. Uh, văd uh, că vă descurcați foarte bine și aș dori să vă încurajez să continuați la fel și să încercați să obțineți cât mai multe rezultate concrete pentru piața unică digitală. Această propunere e o dovadă clară că Europa dorește ca uh, Europa să devină uh, un pionier în acest uh, domeniu al revoluției digitale. Dar, domnule președinte, ar trebui să vă spun că unele propuneri au beneficiat de sprijinul dumneavoastră, dar nu toate. Eu Aș dori să vă încurajez, de exemplu, să finalizați uh, um, exercițiul REFIT cât mai repede cu putință. În ceea ce privește portabilitatea, e o propunere minunată, excelentă. Considerăm că uh, se, vor, uh, se încearcă să se uh, introducă sisteme de urmărire a consumatorilor și grupul ALDE va lupta pentru un, un text echilibrat, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noi salutăm propunerea uh, cu privire la uh, geo geoblocking uh, nejustificat. În ceea ce privește transparența, în livrarea de pachete. Credem că e foarte bine pentru că ne apropiem de o piață unică care se bazează pe încredere atât din partea consumatorilor cât și a întreprinderilor și e foarte bine pentru comer comerțul electronic. Dar avem nevoie de o comunicare mai vastă în ce privește platformele online. Uh, definiția conceptului de platformă este atât de vastă încât practic oricine e pe internet uh, poate fi considerat o platformă. Uh, s-ar putea să ajungem la suprareglementare și trebuie să evităm un astfel de proces. Mulțumesc! Mulțumesc în numele GUE, NGL, are cuvântul domnul Denis de Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia își propune să armonizeze regulile cu privire la cumpărăturile pe internet și își dorește să construiască o piață unică digitală în Europa. E foarte logic, dar IMM-urile s-ar putea să se uh, confrunte cu probleme ca și consumatorii și vă pot da foarte multe exemple. Comisia recunoaște că pentru IMM-uri este câteodată greu să dobândească vizibilitate, mai ales în aceste motoare de căutare precum Google și alte motoare și marile companii au uh, mai multe resurse financiare pentru a uh, uh, figura la început în aceste motoare de căutare și deci consecința acestei realități e că consumatorul nu are acces la toți prestatorii de servicii. Deci trebuie să ne gândim dacă nu am putea găsi o soluție în autoreglementare, de exemplu. Deci dacă o companie nu, este, nu dobândește vizibilitate pe internet, ea va pierde bani. Deci trebuie să uh, dăm posibilitatea IMM-urilor să se afirme în acest domeniu. Un alt uh, exemplu, exemplu concret cu care se confruntă consumatorii, respectiv rezervările. Rezervările, de exemplu, pentru bilete la concerte. Uh, există site-uri care sunt la dispoziția consumatorilor se spune că la același preț ar fi foarte bine, dar există aspecte care încă nu sunt suficient de transparente și se vând, de exemplu, uh, un număr uh, mare de bilete pe site-ul organizatorului concertului respectiv, care după aceea sunt uh, vândute la prețuri mai ridicate pe alte platforme și o problemă pentru consumator. Mulțumesc. În numele verzilor ale are cuvântul doamna Julia Reda. Thank you, Chair, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea de reglementare cu privire la geoblocaj ar fi putut fi un, o propunere foarte bună dacă ar fi fost ceva mai ambițioasă. Are reguli clare pentru blocaj uh, geo și aplică regulile într-o manieră inteligentă, dar în același timp uh, nu atinge nucleul problemei. Dacă îi întrebăm pe consumatori ce consideră despre geoblocare, spun că nu pot uh, viziona anumite platforme în țara lor și desigur că platformele video sunt uh, excluse din regulament uh, și la fel și alte platforme au fost excluse de la obligația de a aplica geoblocajul, de a interzice geoblocajul. Problema Ehm, este că, în special pentru uh, video, uh, geoblocaj nu se aplică neapărat din considerare de, de uh, copyright. Aveți în vedere un regulament suplimentar care să abordeze geoblocajul pentru acele videouri care sunt nedistribuite pe motive altele decât copyright-ul pentru că se spune că astfel s-ar genera mai mulți bani pe piață. Însă noi considerăm că ar trebui să nu uh, creem aici un, uh, un uh, decalaj care să nu ducă în final la, uh, pentru a pune capăt acestui geoblocaj în ansamblu. Barbara Capăl acum. Mulțumesc. Domnule comisar Ansip, acum aproxim, aproximativ un an ne-ați prezentat strategia pentru piața unică digitală care prezenta uh, printre puncte accesul mai bun la internet pentru consumatori și la cumpărăturile online și de asemenea la comerțul transfrontalier. Vorbeați atunci de economii de 7 miliarde pe an dacă pentru consumatori ar exista un comerț uh, online mai eficient. În al doilea rând, uh, chestiunea expedierii de colete care are de suferit, de multe ori este o problemă, și de asemenea geoblocarea este clar că în acest caz trebuie să se găsească un echilibru între interesele consumatorilor și ai prestatarilor de servicii. Și uh, aș vrea să spun că pachetul prezentat astăzi cu siguranță va contribui la sporirea protecției consumatorilor, va facilita cumpărăturile online și, de asemenea, uh, acestea vor avea prețuri mai mici, ceea ce va fi cu siguranță mulțumitor pentru consumatori și uh, Probabil că unii uh, dintre comercianți se vor plânge, dar pe total uh, este o situație mult ameliorată de această propunere. Sperăm uh, să fie mulțumiți și cei de la nivelul național, pentru că conținutul audiovizual de proveniență europeană va fi oferit gratuit, ceea ce este foarte util pentru bugetele Ministerelor Culturii, cu siguranță. La parola onorevole Carinț. Are acum cuvântul domnul Carinț. Comisar Kungs, mana berniba. Mulțumesc, domnule comisar. În copilărie, și cred că mă exprim în numele tuturor, Uh, ca să cumperi ceva, trebuia să mergi la magazin, să scoți banii din buzunar, să primești marfa respectivă și după aceea să mergi acasă. Cu toții făceam așa cumpărăturile în copilărie. Bineînțeles că lumea s-a schimbat foarte mult uh, între timp, mai ales în domeniul, uh, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea sau evoluția tehnologică. Adesea, în prezent, nu mai trebuie să mergi într-un magazin ca să cumperi ceva, te pui la calculator, pur și simplu, sau iei uh, iPad-ul, tableta sau chiar uh, telefonul mobil și poți uh, cumpăra uh, mărfuri sau uh, produse pe internet. Însă, unde se află problemele? Problemele constau în faptul că mărfurile respective nu se mai află în imediata noastră apropiere ci undeva, undeva în Europa. Și avem impresia că tehnologia ușurează acest mod de a face uh, cumpărături, însă există foarte multe reguli și foarte multe uh, legi care reprezintă o uh, discriminare între consumatori, deci uh, depinde foarte mult de felul în care locuiește consumatorul în, uh, uh, în care țară și aici trebuie să ținem cont de foarte multe aspecte care sunt astfel influențate, respectiv prețul la care cumpără un produs, în funcție de locul unde se află și așa mai departe. Și aici geoblocajul devine foarte important. Trebuie să construim în așa fel piața unică digitală încât să funcționeze la fel de bine ca și când ai merge în magazin ca să cumperi ceva. Mulțumesc! Grazie, onorevole Carin, și la parola. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Patricia Toia. Astăzi, uh, creșterea, spre deosebire de trecut, se bazează pe două elemente cheie, energia și comunicările electronice, dacă vrem să facem trimitere la durabilitate și la dimensiunea globală. Din acest motiv, domnule comisar, apreciem foarte mult piața unică digitală și măsurile care urmează să le propuneți și inițiativele aferente pentru că reprezintă o nouă arhitectură de prevederi noi și drepturi noi pentru această lume care se dezvoltă în fața noastră. Accesul liber, fără obstacole și bariere pe piața unică va oferi cu siguranță oportunități mai multe și reprezintă un pas înainte pentru cetățeni, firme, consumatori și operatori uh, astfel încât să-și manifeste mai bine drepturile digitale, productive, de consum. Și aceste drepturi și valori vor putea fi mai bine realizate și pentru IMM-uri care astăzi se tem oarecum de aceste schimbări uh, pot uh, fi ajutate pentru a gestiona această tranziție și a profita de această ocazie. Trebuie însă să avem grijă cu reglementările, s-a spus în intervenții. Depinde foarte mult de acest regulament să faciliteze această tranziție reducând riscurile și cu prevederi clare prin care să avem uh, Uh, în vedere toate aspectele, până la siguranță inclusiv și noile drepturi personale, dar și colective. Vorbim foarte mult de servicii, însă nu trebuie să uităm și eu sunt și în Comisia pentru Industrie și nu putem uita așadar că era digitală invadează toată uh, zona productivă și atât uh, zona de producție, cât și serviciile se amestecă, atât la nivelul companiei, dar și în procesul de producție, noile modele de afaceri și în relațiile industriale. Mă gândesc aici la Industrie 4.0. În orice caz, infrastructura va fi cea importantă pentru că fără de aceasta nu putem avansa și mă gândesc aici la internetul pe bandă largă. Aici trebuie să discutăm și despre uh, distribuția frecvențelor, pentru că acestea conduc la dezvoltare. Dar nu este vorba doar de tehnologie, ci și de factorul uman și de formare. Mulțumesc! Doamnă Toia, aveți un cartonaș albastru. Doriți uh, să răspundeți, domnul Jamboschi. Aveți cuvântul. Уважаема colegă, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Toia, ați vorbit despre industrie și despre consumatori. Nu credeți că acest rol revine comisiei și că în această propunere ar fi trebuit să găsim uh, un echilibru între interesele companiilor și ale consumatorilor, fără a aduce poveri suplimentare pentru niciunul dintre acestea. Doamnă Toia, eu vorbeam de prevederi uh, aferente, de asemenea, pentru că pe lângă uh, strategia cu privire la piața digitală, mai există și pachetul Industrie 4.0, mai există și alte inițiative uh, secundare. Deci uh, toate acestea trebuie văzute în ansamblu, pentru că trebuie văzută o piață integrată, industrie, comerț, uh, zona digitală, pentru că uh, sustenabilitatea veni un factor cheie pentru toate. Mulțumesc, doamnă Toi, iar acum cuvântul doamna Ford. Mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să colaborăm între noi în Europa pentru a ne asigura că piața unică este adecvată pentru epoca digitală. Dar trebuie să facem lucrurile bine și nu trebuie să tragem o frână de mână inutilă. În ceea ce privește geoblocarea pe piețele tradiționale, nu obligăm uh, vânzătorii cu amănuntul să-și deschidă magazinele pentru toate cele 28 de piețe, dar acum orice magazin trebuie să-și deschidă uh, porțile, chiar dacă nu respectă legile naționale din toate cele 28 de state și poate fi periculos mai ales pentru întreprinderile mici. Riscăm ca magazinele mici să nu mai activeze online deloc. În ceea ce privește platformele, mă bucur că v-ați dat înapoi de la marginea prăpastiei și nu ați propus o nouă reglementare, dar vă rog să fiți foarte atenți. Eu aș vrea ca platformele să crească ca număr și să fie o mai mare concurență între ele. Dacă veți schimba răspunderea intermediarilor, poate fi uh, destabilizator, mai ales pentru întreprinderile mici din domeniul comerțului electronic. Haideți să nu uităm, în legătură cu noile media, consumatorilor le place foarte mult diversitatea și ofertele sunt diferite în media nouă față de media tradițională. Și această distinție trebuie păstrată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calas! Thank you. Mulțumesc! Thomas Edison a spus uh, odată că întotdeauna e un uh, e loc de mai bine. Și Uh, e un rezumat uh, foarte bun al revoluției digitale. E că încercăm să uh, găsim soluții pentru a rezolva probleme, de la accesul la servicii până la bunuri și mobilitate. Scopul pieței unice digitale și al strategiei sale e să elimine barierele. Barierele care adesea sunt create de către uh, legislație depășită sau de practici obsolete. Uh, modernizarea legislației relevante, după părerea mea, va fi un aspect cheie pentru a permite uh, Europei să fie pionieră uh, în această lume a uh, modernizării bazată pe date. În ceea ce privește geoblocarea, cred că trebuie să dăm dovadă de ambiție, uh, să înțelegem de ce companiile practică geoblocajul, de la livrarea pachetelor până la copyright și TVA atâta timp cât motivele pentru geoblocare vor exista, companiile vor continua să aibă astfel de practici. Scopul este să încurajăm cât mai multe companii să încurajeze pe internet și nu să le speriem. Și deci, iată, și aici e loc de mai bine. Apoi, în ceea ce privește serviciile de transport, eu, pe mine nu mă convinge argumentul că ele ar trebui să fie uh, uh, lăsate deoparte. Uh, E vorba de servicii care sunt folosite de către uh, majoritatea europenilor și geoblocarea nu face decât să îi discrimineze pe consumatori în funcție de adresa IP. Deci avem, iată, foarte multe de făcut și strategia pentru piața unică digitală tocmai asta ar trebui să facă, să distrugă bariere și vom continua pe această cale. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Calas. Are acum cuvântul uh, domnul Lopez Bermejo. Doamnă recuerdo a la comisión que la gran mayoría. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că marea majoritate a europenilor, înainte de a fi consumatori, sunt uh, angajați, pentru că dacă nu ai un salar, nici nu poți să consumi. Iar dacă piața digitală este văzută ca un ansamblu și diferitele sectoare nu sunt văzute separat, se ignoră efectele negative asupra angajaților. De pildă, ambalajul pentru pachetele de la poștă. Aici se dorește o reducere a numărului de personal al poștelor și dorește creșterea prețului. Acest regulament conține puncte care va agrava situația. Și mă îngrijorează și faptul că platformele digitale sunt tratate ca și cum ar oferi servicii noi. E vorba de aceleași servicii, doar ambalate diferit. Un muncitor trebuie să dispună de aceleași drepturi, fie că lucrează pentru o societate de taximetrie, Uber sau un restaurant nu e vorba de a întări competiția între sectorul digital și cel tradițional, ci ca lucrătorii să poată dispune de aceleași drepturi și obligații ca în sectoarele tradiționale. Asta este propunerea pe care o așteptăm din partea Comisiei. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Raymond. Mulțumesc, domnule comisar. Nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea. Trebuie să privim uh, la modul mai larg acest subiect. E foarte bine să avem o strategie pentru piața piața internă, dar avem nevoie și de o uh, societate digitală și mi se pare că asta lipsește în propunere. Am discutat cu jurnaliști care mi-au atras uh, atenția asupra unor mari probleme legate de munca Parlamentului European. Este vorba de uh, accesul publicului la documente, este vorba de transparență de care avem nevoie pentru um, pentru uh, democrație. Geoblocarea se va desfința pentru jocuri, dar nu și pentru clipuri video și cred că nu este corect. În ceea ce privește uh, producția de conținut, am avea nevoie de uh, o discuție la nivel european, pentru că producția video este mult mai importantă decât cea de jocuri și avem nevoie de un proiect politic pentru dezvoltarea internetului european și nu văd acest lucru aici. Domnul Oettinger nu este doar comisarul pentru economia digitală, el este comisar pentru economia digitală și societate și de aceea cred că ar trebui să lucrăm mai mult la acest pachet, să ne aducem contribuția să mai adăugăm mai multe lucruri pentru că uh, cei 500 de milioane de cetățeni nu pot fi priviți doar în calitate de consumatori, ci în calitate de cetățeni, de alegători, de participanți la democrația europeană. Și în acest sens trebuie să se mai lucreze la acest pachet. Mulțumesc! Domnule Raimon, aveți un cartonaș albastru. Doriți să răspundeți? Foarte bine, doamna Iaconsari. Kuuntelin tosi Uh, da, v-am uh, ascultat cu mare interes pentru că uh, porniți de la o bază de valori în abordarea acestui dosar. Nu vă gândiți doar la aspectele tehnice și de aceea aș vrea să vă pun următoarea întrebare. V-ați gândit și la modul în care democrația, concurența echitabilă, libertatea jurnalismului, uh, Uh, ar putea fi ameliorate prin uh, aplicarea acestor algoritmi tehnici legați de piața digitală? Vă rog pentru răspuns. Merge? Funcționează microfonul? Da. Sigur că e greu să răspund în 30 de secunde, dar am spus-o deja în uh, legătură cu geoblocarea, trebuie să fie respectate criterii care să permită o deschidere cât mai mare și să nu se creeze un, uh, o geoblocare care să uh, creeze doar un profit maxim pentru întreprinde, care să țină cont doar de aspectul comercial. Am mai avut discuții legate de neutralitatea rețelei în acest sens, în aceeași direcție și cred că trebuie să luăm decizia politică, dacă vrem să susținem un model de afaceri profitabil sau dacă vrem pur și simplu să ameliorăm comunicarea pentru cetățeni. Noi, ca Parlament, trebuie întotdeauna să optăm pentru acea posibilitate care oferă o comunicare mai bună, sporită și mai liberă pentru cetățenii noștri. Domnul Schaffhauser. Domnule comisar, iată, încă o dată vorbiți mai ales de liberalizarea piețelor. O liberalizare fără limită care încă o dată va face ca Europa și statele sale să se afle sub dominație străină. Nu aveți nicio strategie de suveranitate, nici măcar europeană, în fața acestor tehnologii străine care sunt tehnologii de dominație. Piața unică Uh, va pune la dispoziția Apple, Facebook, Amazon, Google datele europene care cooperează cu serviciile secrete europene pentru America și companiile sale împotriva întreprinderilor noastre. În 1990 aveam primul piață mondială cu Alcatel în domeniul tehnologiilor și Siemens, uh, uh, compania nemțească, se afla într-o poziție privilegiată. Noi construiserăm un monopol. Acum, în urma alianței cu SUA, Alcatelul a fost uh, distrus uh, în uh, profitul companiilor americane și chineze, pentru că nu ne protejăm piața europeană așa cum aveam înainte de regulile europene o protecție a pieței naționale. Rusia și China au dus o politică de suveranitate pentru a face față acestor provocări, nu și Europa. Astăzi propuneți crearea unui cloud european e nicio problemă, dar acest cloud va fi pe cerul cetățenilor europeni, uh, va proteja datele lor. Abordarea dumneavoastră liberală mă face să mă tem, uh, pentru că datele acestea vor ajunge la alte societăți uh, cu societățile străine. străine. Piața dumneavoastră digitală, fără o strategie care nu uh, vrea, care vrea să nu nu-i protejeze pe uh, cetățenii europeni, așa cum și-au protejat Rusia și China cetățenii, nu e decât o supunere puterilor externe. Comisia nu are niciun fel de ambiție pentru că nu are nici frontiere, nu are nici suveranitate. Și ea nu face decât în numele concurenței și al deschiderii sau al liberalizării, nu face decât să distrugă statele care avea astfel de ambiții. Mă gândesc la Germania și la Franța e momentul să construim Europa, să ieșim din Europa și construim, să construim Europa cu alte instituții. Schaffhauser, y a un carton bleu pour vous. Domnule Schaffhauser, există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Doriți să îl preluați? Domnul Höckmark. Mulțumesc. V-am ascultat intervenția în care vorbeați despre protecționismul rusesc, despre economia rusească. După cum știm uh, cu toții, economia rusă uh, nu uh, merge foarte bine, tocmai din lipsă de inspirație, de concurență. Lipsește în Rusia statul de drept. Ați aș dori să ne spuneți mai multe despre prosperitatea și uh, bunăstarea din Rusia, care e un model pentru dumneavoastră. Uh, aș dori să ne povestiți puțin mai multe despre această societate uh, capitalistă, cu stat de drept, minunată din Rusia. Spuneți-le și rușilor despre prosperitatea de care se bucură. Situația s-a înrăutățit de la un an la altul și o rușine. Aveți cuvântul, vă rog stimate coleg, veți primi uh, primul pre, uh, premiu la caricatură. Ce am spus? Am spus, de exemplu, că o piață precum China a reușit să se apere uh, în domeniul tehnologic de Statele Unite, tocmai pentru că și-a protejat piața. Și am spus acest lucru și nu cred că Rusia este un exemplu, dar Rusia este o țară suverană care are o strategie de suveranitate și care a dorit să păstreze controlul în acest domeniu al tehnologiilor, care este foarte important pentru organizarea societății, al industriei și al suveranității noastre. Ori noi nu avem o astfel de uh, ambiție și îmi pare rău, regret pentru Europa. E a, quest, a proposito, vorrei comunicar... În acest context doresc să vă comunic o veste bună.